grupului ECR am primit uh, unele cereri pentru uh, schimbarea componiței unor delegații și comisii. Aceste modificări vor fi publicate și anexate procesul verbal al acestei ședințe și dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, atunci aceste modificări vor fi validate. Comisia